Cominciamo, va. Cominciamo. Buonasera a tutti, cominciamo. Bună ziua tuturor, vom începe. Adoptarea ordinii de zi este primul punct. Pentru vom discuta, ordinea de, de zi va fost transmisă prin uh, mail. Tratterà. Schimbare la ordine de zi după punctul 15 vom discuta punctele 17 și 18. Punctul 18, raportul special numărul 3 2010 al Curții de Conturi, va fi discutat după punctul 18 de pe ordinea de zi. Punctul 2 Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor uh, Comisiei pentru Control Bugetar, uh, ședințelor din 22 iunie 2010, v-a fost trimis prin e-mail pe 8 septembrie, cel de pe 1 iulie trimis prin e-mail pe 15 iulie, și cel al reuniunii din 12-13 iulie, trimis prin e-mail pe 15 iulie. Dacă nu aveți obiecții, considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate. La punctul 3, Comunicările președintelui, aveți linii, limbile disponibile pentru interpretare și vă recomand să aveți la dumneavoastră cartelele de vot pentru că peste câteva minute vom trece la vot. Informez pe cei care nu știu acest lucru că vizita delegației în Ungaria pe 29-30 septembrie a fost amânată, iar vizita la Curtea de Conturi de pe 5 octombrie 2010, aceasta va avea loc după masă, și ordinea de zi a fost trimisă colegilor pe 20 septembrie 2010. La ședința de pe 7 septembrie 2010, coordonatorii au adoptat propunerea raportorului de a avea un schimb de idei în legătură pe aceste subiecte la ședința din 25 și 26 septembrie cu participarea Comisiei Curții de Conturi. Președintele Uh, pentru conturi publice de la, uh, din Camera Comunelor și Curtea de Conturi a Regatului Țărilor de Jos. Curtea de Conturi se pare că nu poate să participe la ședința pe 25-26 octombrie și acest schimb de idei va avea loc la ședința de pe 15 noiembrie 2010. Uram bun venit a trei noi colegi la secretariat care s-au, s-au um, alăturat acestora. Adesso se eh, appunto avete tutti nella disponibilità aveți cu toții la dispoziție, sper, cartelele de vot. Vom trece la votul electronic pentru punctele 4, 5, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi. Allora, procediamo innanzitutto alla votazione del... Trecem mai întâi la punctul 4 de pe ordinea de zi proiect de aviz în legătură cu acordul interinstituțional privind cooperarea în domeniul bugetar. Este un vot unic în acestui proiect de aviz. S-a deschis votul. La carta. One moment. Ok. Mi chiedono di aspettare un... Mi se cere să așteptăm puțin pentru că unii nu au încă cartela de vot. E, eh, quanto tempo, scusami. Aspettiamo qualche minuto. Ma lui pure manca. Sì, questi due, Pancic e eh, Corsolino e Deutsch mancano.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 Ähm, Domnule președinte, dați-mi voie să fac o declarație în numele socialiștilor și democraților. Este vorba despre amendamentul 2. Acest amendament, care a fost introdus de un coleg de-al nostru, a fost retras. Mâine vom avea un, un vot împreună cu Comisia pentru Bugete, după cum știți cu toții. Uh, Situația este următoarea. Grupul de lucru al socialiștilor din uh, Comisia pentru Bugete este de părere că situația de aici este neconcludentă și uh, mâine nu ne dorim să, ne, să creăm divergențe și tocmai de aceea am retras amendamentul 2. Colegul Baltitis ne sprijină și uh, îi mulțumim pentru asta. Așadar, vă rog să nu votați amendamentul 2 la aliniatul 6. Mulțumesc. Grație. Vă mulțumim. Atunci, dacă nu mai aveți alte observații, Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiectul de aviz în legătură cu proiectul de buget rectificativ numărul 6 pe 2010. La bugetul general 2010 secțiunea 2, Consiliul European și Consiliul, secțiunea 3, Comisia, secțiunea 10, Serviciul European pentru Acțiune Externă. Uh, inițiamo a vot. Începem să votăm cu amendamentul 1. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. 22 de voturi pentru. Amendamentul 2 uh, stato... Amendamentul 2 a fost retras. Trecem deci la votarea. Vă rog. Deci trecem la votarea amendamentului 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă și 5 abțineri. Possiamo adesso da votare... Eh, Trecem acum la votarea întregii rezoluții astfel modificate. S-a deschis votul. La chiusa. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, un, un vot împotrivă și o abținere. Adesso al punto 6. Del... Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Sul progetto di parere per la proposta de aviz în legătură cu propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru modificarea tratatului funcționarilor comis... comunităților europene și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai comunităților. A cerut cuvântul uh, doamna raportor, vă rog. distratto. Prego, il relatore, onorevole Herzog. Vă rog, doamnă Herzog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc coraportorilor. Avem uh, trei amendamente importante la acest raport Vom solicita tratament egal, proceduri transparente și uniforme și cerințe uniforme pentru toată lumea și este foarte important pentru noi ca procedura disciplinară să fie aceeași ca în toate celelalte instituții europene. Precizez că amendamentele 11 și 12 doresc să le retrag, dacă este posibil, eu cred că este. Nu văd uh, niciun motiv pentru care n-am putea vota în bloc. Deci, dacă se poate, putem vota o singură dată. În orice caz, retrag amendamentele 11 și 12. Allora io inizierei la votazione. Vom reîncepe votul, votăm în mod normal și nu în bloc pentru a evita confuziile. Mai bine să votăm amendamentele unul după altul. Votăm acum amendamentul 1. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru și 4 împotrivă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă 22 de voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere. Amendamentul 3. S-a deschis votul. Se adoptă 21 de voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru și o abținere. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 25 de voturi pentru și 2 împotriva. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru și o abținere. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 24 de voturi pentru și 3 împotriva. Amendamentul 8. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. cu 27. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. Amendamentul 9. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru și 3 împotrivă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru și 1 împotrivă. Amendamentele 11 și 12 au fost retrase. Amendamentul 13 s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. Trecem acum la proiectul de rezoluție astfel modificat. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se respinge 15 voturi împotrivă și 12 pentru. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru și 6 împotrivă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru și 5 împotrivă. Amendamentul 5 s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru și 2 împotrivă. Amendamentul 6 s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru și 1 împotrivă. Votăm acum întregul uh, proiect de rezoluție. S-a deschis votul. Da. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 un vot împotrivă și o abținere. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Proiect proiectul de aviz în legătură cu descărcarea pentru executarea bugetului pentru Colegiul European de Poliție pentru exercițiul 2008. A cerut cuvântul doamna Mathieu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. La aliniatul 6 aș avea un amendament oral să vă, pe care să vi-l propun. Doresc să mulțumesc și raportorilor din umbră, Curții de Conturi, Secretariatului, pentru că uh, este un raport pe care îl votăm acum în comisie după un an de lucru la el. Am făcut cu toții eforturi mari și cred că am ajuns la un compromis care satisface pe toată lumea. Vă mulțumesc anticipat. Grazie. Vă mulțumim. Trecem la vot. Începem cu votul pentru întreaga propunere de decizie în legătură cu descărcarea. S-a deschis votul. La votazione e chiusă. S-a închis votul. Numai puțin. Un în più, c'è un, un exponent în più. Se pare că PPE-ul are prea mulți membri, deci o persoană nu mai trebuie să voteze. Repetăm, deci, votul. S-a deschis votul. 26 de voturi pentru, niciun vot împotriva. Votul Trecem atunci la votul uh, propunerii de decizie. Punctul 2. Propunerea de decizie în legătură cu închiderea conturilor. S-a deschis votul. Ok. Votațiune chiusă. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru și o abținere. Trecem acum la moțiunea de rezoluție. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. Trecem acum la amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge cu 15 voturi împotrivă și 12 pentru. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru. Um, Mulțumesc, La amendamentul 5, grupul nostru este în favoarea conținutului amendamentului, dar am dorit ca acesta să fie în plus și să nu înlocuiască textul original. Deci ar fi bine dacă domnul Gaiga și domnul Stravakakis ar putea fi de acord cu uh, această propunere. Se pare că sunt de acord, mi-au făcut semn că da, deci așa vom face cum ne-ați indicat dumneavoastră. Trecem deci la votarea amendamentului 5, la amendamentul 4, la aliniatul 4 s-a deschis votul. La votație chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. 16 voturi pentru, 10 împotriva, abținere. Amendamentul 6. Adesso? Sì, sì, sì. Quindi lo... Il paragrafo, sì, ma lo può ridire. Ok. 6, on, aurait souhaité supprimer le... La 6, amendamentul 6, am fi dorit să eliminăm uh, numele noului director. Deci ar fi, uh, uh, ne așteptăm ca noul director al colegiului să prezinte în timp util și așa mai departe. Deci fără numele directorului colegiului. Ok. Va bene. Bine. Atunci trecem la vot. S-a deschis votul amendamentului 6. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru și o abținere. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respinge cu 16 voturi împotrivă și 10 pentru. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru și un vot împotrivă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. Votazione chiusă. S-a închis votul se respinge cu 18 voturi împotrivă și 9 pentru. Amendamentul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru și votăm acum uh, întreaga moțiune de rezoluție astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru. Foarte bine. Allora, le votazioni sono... Și astfel am încheiat cu voturile. Passiamo al punto 9. Și trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Avem Mm, mă scuzați, atenție vă rog. Avem deci raportul anual 2010 al Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF. Prezentarea ne va fi făcută de directorul OLAF-ului, director provizoriu, Nicolas Ailet, căruia îi urez bun venit și îi dau cuvântul. Domnule președinte, stimați membri ai, ai Comisiei pentru Control Bugetar, pe întreaga perioadă de timp care este acoperită de prezentul raport, și anume anul 2009, Olaf a fost condus de Franz Hermann Brunner. Sub conducerea sa, Olaf a reușit să obțină succese remarcabile în toate domeniile mandatului său. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple doar dintre reușitele obținute. Analize interne în instituții, cercetări analitice și cooperare cu alte organisme în domenii bugetare care nu fusese acoperite înainte, coordonarea acțiunilor vamale, limitarea fraudei uh, și traficului cu țigări prin intermediul unor uh, măsuri precum încheierea de tratate cu mari producători. Și chiar în dimineața aceasta am uh, semnat un astfel de tratat, un nou tratat de acest gen. De asemenea, eforturi intensive în noile state membre, în statele candidat, precum și în statele care fac obiectul politicii de vecinătate. Uh, un rol de lider în uh, combaterea fraudei în cooperare cu uh, o serie de organizații internaționale precum ONU și, de asemenea, cu organizații din state terțe precum Africa. Modul în care OLAF a reușit să se dezvolte în ultimii 10 ani sub conducerea lui Franz Hermann Brune și modul în care Olaf protejează interesele financiare ale Uniunii Europene devine un model la nivel internațional. Și acum, domnule președinte, permiteți-mi să trec la engleză și să prezint cele mai importante uh, Uh, caracteristici ale celui de-al zecelea raport anual al OLAF. Vă voi da câteva informații cu privire la activitățile uh, esențiale ale OLAF în anul 2009. Anul 2009 a fost un an al consolidării și al continuității, la 10 ani după crearea OLAF. Volumul de informații primite a crescut de la 802 în urmă cu 5 ani la 969 în 2009. Am luat 740 de decizii anul trecut pe baza noilor informații primite. Din cele 740 de decizii, 220 au dus la deschiderea unui caz penal, adică o creștere uh, în comparație cu anul 2008, când 204 de cazuri au fost de- deschise. Din cele 220 de cazuri, am reușit să conducem de unii singuri 148 de cazuri, iar Ultimele 72 au fost cazuri de coordonare sau asistență. Din cele 148 de cazuri eh, conduse de noi, 99 erau investigații interne, iar 49 erau uh, externe. Câte ceva despre sectoarele uh, în care au fost deschise investigații de către OLAF. 33% dintre aceste cazuri au fost uh, deschise în cadrul instituțiilor europene, 18% în domeniul agricol, 13% în ajutorul extern, 11% în alte cheltuieli directe, și anume cheltuieli administrate de către comisie, 10% fonduri structurale, 10% în domeniul vamal și 5% în ceea ce privește uh, țigările. Uh, Asta înseamnă că la, anul, la finele anului 2009 aveam 369 de investigații active, dintre care 354 erau în Uniunea Europeană și 15 erau în state candidat. Raportul anual vă oferă informații cât se poate de detaliate cu privire la aceste cazuri. De asemenea, conține o serie de exemple. Bineînțeles, vă dați seama că trebuie să fim foarte foarte precauți uh, în ceea ce privește cantitatea de detalii pe care le oferim, asta din motive juridice. Însă, dacă aveți uh, întrebări pe aceste teme, cu siguranță vă voi răspunde la ele. În anul 2009 am recuperat 250 de milioane de euro ca urmare a acțiunilor pe care le-am încheiat. Cifra aceasta de recuperări, bineînțeles, fluctuează de la an la an, pentru că adeseori avem uh, cifre mari în diferiți ani. Spre exemplu, în 2009, un caz unic în domeniul agricol a fost responsabil pentru recuperarea a peste 100 de milioane de euro. Dați-mi voie să vă prezint acum patru domenii de activitate ale OLAF. Uh, domenii de activitate dată pe care ne-am uh, axat în raportul pe anul 2009. În primul rând, politica OLAF uh, este aceea de a investiga din ce în ce mai mult cazurile serioase. Bineînțeles, aceasta nu este o regulă în sine. Nu suntem un birou care își poate dedica timpul doar celor mai importante dintre cazuri. Bineînțeles, din uh, motive cât se poate de solide, trebuie să ne ocupăm și de cazuri mai puțin substanțiale. Însă, în cazul în care putem, ne ocupăm în special de cazurile serioase am făcut îmbunătățiri la nivelul uh, procedurilor operaționale. Am introdus o politică de minimis, astfel încât OLAF să poată folosi mai eficient resursele sale și să se poată concentra asupra cazurile, cazurilor care oferă valoare adăugată clară. Acest lucru a, uh, implică adoptarea unor praguri indicative monetare pentru deschiderea unor cazuri OLAF în, uh, în diferite domenii. Dacă nu există dovezi de fraudă sistematică sau sistemică, cazurile aflate sub aceste plafoane sunt uh, transmise altor uh, oficii precum IDOC. Suntem convinși că această adaptare a strategiei uh, noastre respectă politica de toleranță zero adoptată de către instituțiile europene. Am introdus noi proceduri de urmărire a efectelor pentru a clarifica responsabilitățile OLAF și a altor servicii ale Comisiei, precum și ale statelor membre în ceea ce privește uh, urmărirea efectelor financiare ale cazurilor noastre. De asemenea, am, uh, am uh, cuantificat și pierderile evitate financiare uh, evitate prin intermediul acțiunilor OLAF. Un nou manual OLAF a fost implementat la anul 2009. Uh, de fapt, acesta a fost ultimul uh, document oficial semnat de fostul uh, președinte. În acest manual sunt prezentate cele mai importante principii ale activității noastre și anume, bineînțeles, imparțialitatea și prezumția de nevinovăție. Punem accent pe drepturile fundamentale ale, individua- ale indivizilor și am constatat că de 8 ani de zile încoace, de când mă aflu în cadrul OLAF, am trecut de la uh, situația în care ne, dorim, ne doream să fim doar rezonabili conform legislației administrative, la o situație actuală în care respectăm în totalitatea lor procedurile judicia judiciare. Intenția, obiectivul nostru rămâne același, însă în momentul de față sunt, suntem mult mai riguroși, mult mai definitivi în acțiunile noastre. Uh, în al doilea rând, am pus accent pe prevenirea fraudelor și pe colectarea de informații și, de asemenea, pe analizarea informațiilor. O strategie uh, comună de prevenire a fra uh, fraudei a fost, uh, pentru măsurile structurale, a fost adoptată. Am făcut asta în colaborare cu DGM pentru ocupare și DG Regio și dorința noastră este în special de a crește conștientizarea necesității măsurilor de prevenire a fraudelor. Uh, spuneam despre colectarea și analizarea datelor. Aceasta se realizează prin oferirea de suport analitic și strategic, tactic și operațional altor servicii ale comisiilor și statelor membre. Dorința noastră era aceea de a crește gradul de conștientizare a, în, în rândul personalului care are uh, responsabilități de natură financiară. O altă temă în care am fost foarte activi a fost uh, agen- reprezentată de agențiile Uniunii Europene. OLAF are de câțiva ani încoace o unitate dedicată investigațiilor în cadrul agențiilor. După cum știți foarte bine, aceasta este o, o zonă în care se poate, se pot înregistra cazuri de fraudă și corupție. Olaf a reușit să identifice o serie de probleme, în special în perioada de după crearea unor noi agenții. Aceste riscuri sunt acum gestionate prin intermediul unei cooperații, cooperări profunde și continue cu actorii implicați. În ultimul rând, voi trece la partea de venituri a bugetului pe care o trecem, peste care trecem adeseori, dar care este de asemenea foarte importantă. Mă refer la operațiunile vamale comune Diabolo 2. Am reușit să aducem împreună 45 de membri ai parteneriatului ASM, care cuprinde practic state membre ale Uniunii Europene și state asiatice. Dorința noastră este aceea de a pune capăt uh, traficului de, de bunuri fas, falsificate. Am reușit în cadrul acestei cooperări să să capturăm 65 de milioane de țigări și 369 uh, de mii de alte uh, bunuri contrafăcute. Olaf a avut în acest context un rol de coordonator. Am uh, reușit să oferim asistența noastră prin crearea unei platforme IT care oferea pos posibilitatea tuturor celor implicați să facă schimb de date cu privire la cazuri și cu privire la operațiuni în timp real. Asta folosim, bineînțeles, uh, toate resursele ce ne stăteau nouă la dispoziție. Această platformă IT a fost a, a fost creată de angajații noștri. Platforma poate oferi rezultate extraordinare, nu doar în statele membre ale Uniunii Europene, ci și în alte state terțe cu care suntem dispuși să cooperăm. Pentru că vorbim despre cooperarea internațională, dați-mi voie să subliniez rolul pe care OLAF îl joacă acum în cadrul uh, organizațiilor internaționale care se ocupă de combaterea corupției și fraudei în cadrul proiectelor de ajutorare și dezvoltare. Avem uh, un rol crucial în uh, ceea ce privește combaterea fraudei la nivelul ajutorului extern. Cooperăm cu o serie de departamente ale Comisiei în acest sens, spre exemplu AIDCO și de asemenea DGECO și, bineînțeles, parteneri internaționali. În încheiere, dați-mi voie să spun trei lucruri. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă repet și dumneavoastră mantra pe care o spun tuturor angajaților OLAF. Și anume, nu există nici un lucru în instituțiile importante care să fie mai important decât munca noastră. Alte oficii au, uh, sau birouri, departamente au, uh, beneficiază de un mai mare grad de vizibilitate. Însă noi, cei din OLAF, Olaf, un, un oficiu pe care îl con, conduc acum pentru o oarecare perioadă de timp, noi apărăm reputația instituțiilor europene și suntem conștienți de încrederea care a fost investită în noi și de importanța acestei uh, misiuni ale noastre. Uh, în al doilea rând, știm că nu suntem imuni la presiunile din ce în ce mai puternice la adresa serviciilor publice, indiferent de zona în care se petrece lucrul acesta. Prin urmare, e nevoie să ne reevaluăm activitatea și să ne stabilim niște priorități mult mai bune pentru a face față pericolelor cu care ne confruntăm și vom face lucrul acesta. Iar în al treilea rând, personalul OLAF înțelege nevoia de schimbare. Uh, Însă, procesul de schimbare, de decidere a schimbării, este unul politic. Iar în, acest, în cursul acestui uh, proces, noi trebuie să rămânem uh, cât se poate de independenți și eficienți în ceea ce privește întrunirea obiectivelor noastre. Uh, Olaf s-a bucurat întotdeauna de sprijinul Parlamentului European și de sprijinul Comisiei dumneavoastră, care a avut un rol important în crearea Olaf. Acest uh, sprijin, această încredere investită în noi este foarte importantă pentru noi și tocmai de aceea permiteți-mi acum să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Vă mulțumim și noi. Dau cuvântul acum colegului Balciudis. Vă rog. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, reikia pasidžiaugti, kad Olaf veikla. Domnule președinte, ne bucurăm foarte mult că activitățile Olaf pe parcursul anului 2009 au fost mult mai eficiente și că s-au recuperat mai mult de 100 de milioane de euro pentru bugetul UE. Însă cu toate acestea există în continuare o serie de probleme în cadrul stat, ă, statelor membre. Uh, una dintre aceste probleme este schimbul de date, de informații. În Lituania există acum cinci instituții care au de-a face cu delitele uh, sau infracțiunile de natură financiară sau care se, ocup de, se ocupă de cazurile de corupție. Însă aceste instituții nu schimb, nu fac schimb de informații uh, într-o manieră voluntară. Poate că un sistem consolidat, comunitar, ar fi necesar între OLAF și statele membre. Ce credeți dumneavoastră? Și uh, Bineînțeles, în cazul în care acest lucru va fi realizat, atunci va trebui să existe o instituție europeană care să se ocupe de practic aceste schimburi de informații. Numărul de cazuri cercetate în anul 2009 a scăzut de la 65 uh, la 55%. Ce se poate întreprinde pentru a uh, obține un progres și mai marcant în acest domeniu? Vă mulțumesc! Øh, tak, øh, formand. Jeg har et spørgsmål til, øh, til den... Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în legătură cu uh, cifrele referitoare la investigațiile inițiate în mai multe state membre. Înțeleg toate rezervele cu care au fost citate aceste cifre. Evident, dacă un stat nu are cazuri înregistrate, acest lucru este pentru că statul respectiv nu cooperează cu OLAF în depistarea cazurilor. Poate că de aceea sunt zero cazuri în Danemarca și Finlanda. Poate că acesta este motivul. Nu știu. Dar dacă există vreo evaluare pe care să o aveți dumneavoastră la dispoziție în legătură cu statele problemă, ne puteți spune mai multe despre acest lucru? Unde sunt problemele cele mai grave? Pentru că cifrele în sine nu spun prea multe. Cifrele pot acoperi multe aspecte, multe uh, grade de gravitate. Cred că ar fi interesant dacă ne-ați uh, prezenta o astfel de valoare, dacă s-a făcut deja. Mulțumesc, doamna Cresle are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Eilert. laud Olaf pentru toată activitatea depusă reflectată în raportul acesta. Acest raport uh, este unul mult îmbunătățit față de raportul din 2008. Am analizat în detaliu acest raport și pot să vă spun că constat cu mulțumire faptul că s-au înregistrat uh, îmbunătățiri la nivelul uh, creierii acestor, compilării acestor raporturi, rapoarte. În, de asemenea, se încearcă, practic, îmbunătățirea nomenclaturii. Avem o serie de definiții, însă, de asemenea, ni se spune clar cât la sută dintre uh, fraude au fost constatate în care dintre domenii. Un lucru pozitiv, după părerea mea. Din păcate, însă, mi se pare că nu se merge suficient de departe. Raportul uh, în sine uh, reflectă poate datele insuficiente pe care le-ați uh, primit. Deci, deocamdată, în acest raport uh, îmi arată uh, faptul că există în continuare infracționalitate crescută la nivelul Uniunii Europene și nu sunt mulțumit uh, de lucrul acesta. Și ce m-ar interesa pe mine, în primul rând, cine a avut ideea acestor îmbunătățiri uh, statistice. În al doilea rând, există un raport al OLAF cu privire la activitatea sa, însă există și un raport al Comisiei cu privire la activitatea OLAF. M-ar interesa care a fost uh, influența Olaf asupra compilării acestui raport? Care este părerea dumneavoastră cu privire, acest, cu privire la aceste inovații uh, realizate la nivelul compilării raportului? În al treilea rând, avem uh, în raport dovada da, îmbunătățirii uh, procedurii de transmitere a informațiilor cu privire la potențiale cazuri de fraudă. De la 50 de, de astfel de informații oferite în anii trecuți, în 2009 uh, avem uh, peste 800. Asta înseamnă că numărul de utilizatori al acestui sistem a crescut foarte mult. Mă interesează care este, după părerea dumneavoastră, viitorul acestui sim, uh, sistem? Încercați să-l, uh, să-l impuneți, nu-i așa? Mi se pare că sistemul acesta este o idee foarte bună. Cu cât va fi mai utilizat de către toată lumea, cu atât, bineînțeles, ne vom putea aștepta la mai multe informații cu privire la potențiale cazuri de fraudă și ne dorim lucrul acesta pentru că, bineînțeles, cu toții uh, sprijinim politica de toleranță zero. A patra întrebare a mea se referă la includerea, dar și această, această informație este, este foarte bună. Este vorba așadar în cea de-a patra întrebare a mea cu privire la eh, despre recuperarea fondurilor. Dacă ne uităm aici, dacă facem eh, Uh, scăderile și adunările între sumele care au fost delapidate și sumele care au fost recuperate, ne, d- ne dăm seama că diferența este mare. Ce plănuiți pentru a îmbunătăți această diferență? diferență? Și o a cincea întrebare, referitoare la statul meu preferat, și anume Italia. În Italia ați stabilit că în anul 2004, când conturile au fost încheiate, uh, 60% dintre cazurile de fraudă s-au înregistrat în Italia. Care sunt măsurile pe care le-ați planificat pentru a colabora uh, mai bine cu Italia, astfel încât uh, rata de recuperări să fie mai mare, pentru că îmi dau seama că această rată de recu- recuperări funcționează foarte prost deocamdată în Italia. Cam atât uh, la nivel de întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Geir. Ähm, mulțumesc, domnule președinte. Patru întrebări către domnul Ailet. Mă alătur întrebării adresate de doamna grle cu privire la Italia. Din ceea ce am citit în raport, dați-mi voie să vă spun că am constatat că mai, ar mai trebui să se pune de asemenea accent pe lângă Italia și pe Balcani pe zona Balcanilor și de asemenea pe Balcanii de vest. Întrebarea mea este ce s-a întâmplat, ce a făcut uh, Olaf în ultimele 12 luni pentru a preîntâmpina pericolul uh, de fraudare în Balcani. Asta prim, a fost prima întrebare. A doua întrebare. Când vine vorba despre cooperarea internațională, aș fi interesat să-mi spuneți în ce măsură oficiul pe care deocamdată îl conduți, conduceți a sprijinit și va sprijini uh, Academia Anticorupție din Viena și care este atitudinea Austriei cu privire la sprijinul acordat de către OLAF acestei instituții. A treia întrebare. Cooperarea între OLAF și celelalte instituții uh, europene, precum Eurojust, uh, se va schimba ea pe viitor? Și al patrulea, a, a patra întrebare. S-a prezentat aici în raport numărul exact de investigatori, anchetatori și numărul de uh, acțiuni și cazuri. Aș fi interesat de numărul exact al investigatorilor. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Elet pentru a răspunde. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vom acoperi foarte multe subiecte, unele dintre ele destul de specifice. Voi face tot posibilul să ofer răspunsuri cât mai complete, dar sunt convins că mi se va atrage atenția dacă răspunsurile mele nu vor fi adecvate și voi aduce completările necesare. În ceea ce privește schimbul de date, noi putem vorbi despre probleme cu protecția datelor. De obicei, când nu se schimbă informații și se dovedește că ar fi trebuit să existe un schimb de informații, motivul pentru care acest lucru nu s-a petrecut nu este că regulamentul a împiedicat schimbul de informații, ci că regulile nu au fost aplicate corect. Așadar, mecanismele unor nu sunt aplicate la nivel național în mod corect. Experiența noastră ne-a arătat că cel mai bine este să îi facem pe oameni să coopereze mai bine între ei decât să introducem mecanisme noi. S-a făcut uh, propunerea uh, foarte ambițioasă să existe o uh, instituție centralizată care să verifice toate datele. Aceasta este o idee oarecum controversată care cu siguranță mi-ar ușura mie foarte mult viața, dar uh, ar dura foarte mult timp să o punem în aplicare. În legătură cu ultima întrebare a primului vorbitor, e posibil să mă înșel, dar dacă am înțeles eu bine, întrebarea este de ce numărul de cazuri pe care uh, îl, le urmărim au căzut de la 65% în 2008 la 55% în 2009 în timp ce curentul, de fapt, este crescător? Răspunsul este că, sincer, la ora actuală, nu suntem convinși dacă e vorba de un caz izolat sau de o schimbare a tendinței. La ora actuală nu uh, aș acorda prea multă importanță acestei statistici. Este dificil uh, să fim uh, preciși când cităm statistici uh, pe baza datelor adunate într-un singur an. În legătură cu prima întrebare a celui de-al doilea vorbitor, în ce state există dificultăți mai mari decât în altele? Sau ce state pun problemele cele mai mari? Evident, există probleme diferite în state diferite, din motive uh, istorice sau uh, instituționale sau socioeconomice sau chiar din motive structurale. Personal, cred că important este să acceptăm faptul că fapt, doar pentru că există multe cazuri într-un anumit stat, asta nu înseamnă că statul respectiv este o țară problemă. Poate fi o țară problemă în sensul că situația în care se află este mai gravă față de alte state, dar acest lucru ar putea în același timp să indice un grad mai mare de cooperare și ar putea de asemenea să indice un număr mare de cazuri legate unele de altele, cum este, de exemplu, cazul Bulgariei. Avem mai multe cazuri de același fel, același tip de infracțiune. Nu consider că rolul meu este să arăt cu degetul anumite state membre. Dar, fără îndoială, există o problemă legată de creșterea performanțelor anumitor părți administrative în sistemele judecătorești ale statelor membre, noi în special. Dar problema există și în state membre care nu sunt atât de noi. Eu personal sunt uh, cetățean al unui uh, stat membru nou, după părerea unora dintre vecinii noștri. Deci pot să vă spun că în multe state membre este loc de mai bine în privința sistemului administrativ și în aparatul de anchetare a fraudelor. Există de asemenea și anumite specificități. Anchetele, anchetele interne în Belgia și Luxemburg, de asemenea, sunt uh, mai pregnante pentru că, de multe ori, în aceste două state se desfășoară fraude legate de instituțiile europene. Dacă analizăm situația în detaliu, constatăm că există uh, în anumite state membre o cooperare foarte bună și acolo găsim multe, deschidem acolo multe anchete comparativ cu numărul uh, de locuitori. Deci dacă spunem că avem multe anchete în Germania, uh, acest lucru nu înseamnă foarte mult uh, dacă ne gândim la populația Germaniei și la fondurile care se alocă desfășurării anchetelor în Germania. Există două state, de exemplu țara mea și o țară vecină, în care sunt foarte puține rapoarte referitoare la nereguli. Acest lucru este doar o statistică și, sincer, nu știu dacă această statistică indică o situație gravă sau nu. Dacă îmi permiteți, voi trece acum la întrebările doamnei Gresle. Uh, îi sunt recunoscător pentru observațiile binevoitoare în legătură cu uh, încercările noastre de a îmbunătăți structura documentului. Problema legată de nivelul real al fraudelor este una foarte dificil de rezolvat și uh, nu am încercat să cităm o cifră. Când eram uh, director uh, în urmă cu 5 ani de zile la uh, informații, la departamentul de informații, am stabilit că nu putem da o cifră exactă pentru nivelul fraudelor. Putem anticipa fraudele probabile înainte de luarea unei decizii judecătorești în statele membre. Uh, acest lucru bazat pe rapoartele care s-au făcut. În, această, în acest fel s-au uh, s-a ajuns la cifrele citate în rapoartele de activitate OLAF. În raportul comisiei, pe care îl va prezenta mâine domnul comisar, veți vedea acest lucru ilustrat. Deci, cifrele sunt bazate pe rapoartele statelor membre. Raportul Comisiei referitor la fraudă, conform articolului 325, raport pe care îl veți dezbate mâine împreună cu uh, comisarul Șemeta, a fost elaborat în mare parte în cadrul OLAF, dar nu în totalitate, au uh, contribuit uh, Direcția Generală pentru Buget și alte servicii și acest raport acoperă toate responsabilitățile comisiei din domeniu. El este bazat în mare parte pe cifrele furnizate de statele membre și uh, urmează procedura standard pentru aprobare a publicațiilor comisiei. Raportul de activitate OLAF, pe care îl discutăm în această după-amiază, este elaborat de uh, directorul general al OLAF în nume propriu, și se ocupă de activitățile independente ale OLAF, dar acestea nu pot fi separate întru totul de, toate, de celelalte activități. Deci sunt incluse și alte activități. Aceasta este diferența principală între cele două rapoarte. Cifrele referitoare la nereguli sunt influențate uneori uh, de modificările definițiilor și de modificările metodelor folosite. Când se modifică plafoanele de raportare, se schimbă cifrele. Acum funcționează sistemul de identificare a neregulilor pentru toate statele membre și acum uh, au intervenit noi schimbări și mm, datorită acestui lucru. Deci uh, cifrele sunt destul de greu de uh, comparat cu anii precedenți. Pot să vă spun însă că nu OLAF recuperează fondurile. Serviciile comisiei din statele membre fac acest lucru. Noi uh, nu facem decât să vedem dacă se face recuperarea în cazurile în care cazurile noastre au dus la uh, concluzia că sunt sume de recuperat. Așadar, poziția noastră este că nu noi suntem responsabili cu recuperarea, ci alte servicii. Rolul nostru este să furnizăm acestor servicii informațiile de care au nevoie pentru a face recuperarea. În privința Italiei, avem uh, un cerc uh, vicios în relația noastră cu Italia, dacă pot spune așa. Avem, de fapt, uh, în sens pozitiv un fel de cerc vicios. Avem o cooperare foarte bună cu Italia. Italia are un sistem de poliție fiscală foarte bun pe care alte state membre nu l-au uh, la dispoziție. Se alocă foarte multe resurse lupte împotriva uh, fraudei și uh, infracțiunilor grave. Există un uh, sistem uh, judiciar și un sistem de magistratură foarte uh, bine pus la punct, care funcționează foarte bine. Deci sunt foarte multe cazuri investigate, însă rămân multe probleme în anumite sectoare. Sincer, mă preocupă mai mult situația statelor uh, membre cu care nu avem acest cerc al virtuții pe care îl avem cu Italia. Sunt alte state cu care nu avem o cooperare la fel de bună și în care nu depistăm la fel de multe cazuri de nereguli. În privința Balcanilor, derulăm uh, câteva investigații, câteva închete legate de ajutorul de preaderare. Însă important este uh, important sunt eforturile noastre de pregătire a autorităților din uh, Croația și din alte state din Balcani. Noi folosim foarte multe resurse, foarte mult personal pregătirii autorităților uh, și uh, facem tot posibil pentru a ne asigura că mecanismele de preaderare sunt înființate cum se cuvine și la timp. Academia Internațională de Luptă împotriva Corupției din uh, Luxemburg a fost deschisă și unul dintre marile mele regrete legate de pierderea prematură a prietenului meu, domnul Brunner, este faptul că nu a putut să vadă deschiderea acestei academii, pentru că el s-a ocupat de uh, înființarea ei de la bun început. Timp de un an am avut o persoană care s-a ocupat de derularea activităților la Viena. Această persoană s-a întors uh, acasă acum și uh, trebuie să vă spun că ministrul de externe al Austriei ne-a trimis o scrisoare săptămâna trecută în care își exprima regretul pentru pierderea domnului Brunner. În legătură cu uh, Eurojust avem o cooperare foarte uh, bună. Europol este o agenție de informații secrete, după cum știți, și noi avem o componentă de informații secrete destul de puternică și uh, cooperăm din ce în ce mai bine cu Europol. Noul uh, regim uh, juridic al Europolului permite schimbul de date la un nivel care nu era posibil în trecut și acum Olaf este implicat în activitățile de evaluare desfășurate de Europol. Desigur, Europol are o gamă mai vastă de um, activitate. Noi ne ocupăm de um, mai mult de țigări, de trafic, de contrabandă, de um, activități de finanțare a terorismului prin uh, bugetul uh, european și acestea sunt domenii în care lucrăm în strânsă cooperare cu uh, Europol. Desigur, acestea sunt doar chestiuni de principiu, nu lucrăm la un astfel de caz la ora actuală, dar putem să o facem în cazul în care apare un astfel de caz. Ca urmare a, intrare, a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, putem uh, lucra și cu colegii de la Eurojust în mai multe domenii. În legătură cu uh, numărul de anchetatori, din câte mi-amintesc, avem uh, vreo 130 de anchetatori, dar trebuie să nu uităm uh, tot personalul uh, de susținere care gestionează toate informațiile. 85% din um, mecanismele pe care le avem la dispoziție uh, aparțin OLAF, Secțiunea de uh, informații secrete operaționale uh, cuprinde 12 persoane, aceștia nu sunt anchetatori tehnici, dar ei uh, susțin și contribuie la anchete. Aceste 12 persoane au la dispoziție o capacitate informatică mai mare decât a altor direcții mult mai mari. Nu cred că este cazul să vă prezint acum în detaliu organigrama OLAF, dar pot să vă spun că 75% din resursele noastre sunt uh, devotate sarcinilor operaționale din domeniile în care activăm noi. Și avem, desigur, și alte responsabilități care țin de politică. Domnule președinte, uh, cam atât. Uh, sunt convins că nu am oferit răspunsuri complete la toate întrebările, dar vă stau la dispoziție dacă doriți completări. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Balcitis. Vă mulțumesc, domnule președinte. V-am ascultat cu mare atenție, domnule director. Și eu am avut uh, impresia că nu am pus neapărat întrebările corecte. Dacă vă laud, atunci dumneavoastră îmi spuneți doar despre statele membre. Dacă vă spun că am o problemă, că există o problemă în țara mea, atunci îmi dați uh, dreptate, însă îmi spuneți de asemenea că o soluție unitară nu va rezolva problema. Dacă avem o problemă legată de definiția uh, Uh, conceptului de fraudă, apoi uh, dumneavoastră vorbiți de, despre statele membre care au o înțelegere diferită asupra acestui concept. Și dacă eu, în raportul dumneavoastră de act- activitate, văd că în anul 2008 68% dintre cazurile cercetate de OLAF au uh, genera diferite cazuri penale, dumneavoastră îmi spuneți exact inversul și anume că nu, cifra, procentajul nu a fost la fel de mare. Sper că pe viitor vom primi un uh, raport mai ușor de înțeles. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Odi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să vă întreb, domnule director, dacă ne-ați putea da punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu Croația. Domnul președinte a acceptat să pună în programul comisiei noastre o delegație în această țară, deci ne vom putea face propria noastră opinie în legătură cu situația din acest uh, stat uh, candidat la aderare. Ne puteți da punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu nivelul de fraudă din Croația? Am văzut că un singur caz din 2009 privește Croația. Aș vrea să sugerez de asemenea, când vedem care sunt statisticile în cazul Belgiei, unde frauda este importantă, ne-ați dat explicația. Uh, Um, cu multe instituții europene se află pe teritoriul belgian. Uh, statisticile reflectă acest lucru. Cred că este păcat să se afișeze statistici falsificate pentru această țară datorită fraudelor din instituții. Mă întreb dacă n-ar trebui să sugerați uh, să se scindeze situația între instituții pe de o parte care sunt extrateritoriale, cum se spune uneori, și statul belgian și astfel s-ar putea arăta care este cu adevărat stați, uh, situația statului belgian pentru a compara cu alte state. Mulțumesc, domnul Doci are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule director general, doresc și eu să vă mulțumesc pentru raport. Ehm, pentru discursul dumneavoastră introductiv și mă, pe baza schimbului de idei pe care l-am ascultat, aș avea două observații sau două întrebări. Mai întâi, întrebările. De multe ori, în fiecare an, în eh, rapoartele pe care le citim despre noile agenții. Apar uh, observații în legătură cu noile agenții. Aș dori să vă pun o întrebare. În raportul uh, comisiei noastre există anumite puncte, dar din, încolo de acestea există și o comunicare directă cu comisia, pentru că este destul de ciudată această situație. în care Directoratul General de la Comisie pentru lupta împotriva fraudelor uh, are observații în legătură cu agențiile care au fost și ele create de comisie. Și se spune că astfel riscul de fraude crește. Aceste observații sunt transmise Parlamentului, dar se pare că nici comisia, comisia nu-și dă seama de propriile observații, deci observațiile propriului ei birou de luptă împotriva fraudei. Mi se pare ciudat acest lucru. Un al doilea aspect, aș vrea să vă întreb dacă Olaful s-a gândit la posibilitatea lansării unei cercetări în legătură cu diferitele definiții ale fraudei și ce s-ar putea face pentru ca definițiile să nu fie atât de diferite și cum să determinăm în cadrul Uniunii Europene nivelul de fraudă. Deci, care este frecvența fraudei în Uniunea Europeană? E vorba de numărul de uh, acte de fraudă indicate de um, statele membre, de entități, dar există și fraude ascunse și ar fi bine să știm care este valoarea sau procentul acestor fraude ascunse. Deci ar fi interesant să avem informații de la organizații, de la uh, organele judiciare din statele membre, de exemplu, pentru a vedea care este și uh, numărul cauzelor de fraude nedovedite sau neurmărite în justiție, în plus de uh, cazurile cunoscute, pentru că cifrele ar fi astfel uh, comparabile și astfel am înțelege mai bine aceste date. Pentru următorii ani, cred că rapoartele trebuie să vorbește în mod specific despre colaborarea dintre OLAF și statele membre, de exemplu printr-un tabel cu cele 27 de state membre, diferitele autorități din acestea, și s-ar putea reprezenta în tabel cooperarea cu aceste autorități pentru fiecare stat membru, autoritățile italiene, române, belgiene și așa mai departe. Deci ar trebui să existe capitole sau un tabel cu aceste, despre aceste acte de colaborare, pentru că astăzi în raport nu se regăsește acest aspect, care ar fi foarte important. Acest lucru nu înseamnă neapărat că instituțiile europene trebuie să dea note statelor membre dar Olaful ar putea să își prezinte experiența în colaborarea cu diferitele state membre. O altă observație, dacă îmi permiteți, poate e puțin poetică. Atunci când vorbim despre fraudă, folosim termenul fraudă, cred că nu există niciun cetățean european care să nu știe din viața de zi cu zi ce înseamnă de fapt frauda nici persoanele particulare, nici companiile, nici instituțiile nu sunt uh, scutite sau nu sunt la adăpost. Uh, și în această sală nimeni nu cred că poate însă să înțeleagă sau să explice perfect terminologia relevantă pentru funcționarea OLAF-ului, uh, care este foarte complexă și de aceea de multe ori nu putem uh, vedea pădurea din cauza copacilor. Deci, din punct de vedere moral sau etic, oamenii înțeleg ce e fraudă, dar regulile sunt foarte, foarte complexe și astfel nu, se put, nu mai putem înțelege foarte bine ce înseamnă frauda pentru OLAF și agențiile care se ocupă de activitățile antifraudă se confruntă cu această problemă și anume că e foarte greu de înțeles care sunt regulile și regulamentele care determină ce înseamnă fraudă. Deci, poate regulile ar trebui să fie simplificate pentru funcționarea acestui birou foarte important. Grazie. Domnul Ailet are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi pentru a răspunde domnului Balcitis. Într-adevăr, cred că trebuie să discutăm în mod bilateral uh, aspectele pe care le-ați abordat, pentru că mă tem că nu v-am înțeles foarte bine și se pare că nici dumneavoastră n-ați reușit să mă înțelegeți pe mine foarte bine. Poate ar trebui să discutăm bilateral uh, despre preocupările dumneavoastră. Pentru a răspunde domnului Odi, nu este rolul meu să vă dau o estimare al nivelului fraudei din Croația. Într-adevăr, nu avem decât uh, o anchetă într-un singur caz de fraudă uh, în ceea ce privește Croația deocamdată Eh, dar lucrăm cu autoritățile croate pentru a îmbunătăți capacitățile administrative și capacitățile de anchetă din această țară. Și o problemă cu care ne-am confruntat este una pe care am observat-o și în alte noi state membre și chiar în unele state membre mai vechi, E vorba de faptul că justiția nu comunică informații, deci se face ancheta, dar dintr-un motiv sau altul este, ne este foarte greu, sistemul judiciar uh, se hotărăște foarte greu să producă un rezultat definitiv, mai ales uh, cu condamnarea persoanei. Am observat acest lucru deja de ceva vreme și ultimul mesaj pe care l-am trimis autorităților croate a fost tocmai în legătură cu acest aspect, că trebuie să facă mai multe în domeniul justiției. Acestea fiind spuse, dacă doriți, vom pregăti uh, o informare înainte de emisiunea dumneavoastră în Croație pentru a vă ajuta, dacă v-ar fi util acest lucru. De asemenea, sunt uh, foarte sensibil la observația făcută de dumneavoastră în legătură cu țara gazdă, țara noastră gazdă și eu însumi uh, sunt jenat în momentul în care sunt obligat să explic de ce cifrele pentru Belgia sunt uh, cum sunt. Și de altfel explic acest lucru de fiecare dată. Uh, noi subliniem acest lucru chiar în raport și voi încerca să mă uit să vedem dacă există posibilitatea de a îmbunătăți um, prezentarea pentru a nu da impresii greșite în legătură cu uh, Belgia. Îmi pare foarte rău că deocamdată nu Uh, putem uh, să prezentăm altfel lucrurile și de altfel îmi cer scuze și de faptul că nu pot să vorbesc limba flamandă pentru a prezenta în limba țării gazde acest, uh, răspunsul la această întrebare. Pentru a răspunde domnului Deutsch în legătură cu întrebările sundumțului în legătură cu agențiile, într-adevăr, transmitem comisiei informații utile în timp real în legătură cu eventualele probleme pe care le descoperim la agenții uh, și contribuim în sens larg la rezolvarea acestora. Din ce am observat eu, Comisia nu dorește să mai creeze noi agenții. Comisia își dă seama că care sunt dificultățile în gestionare care apar când se creează mici organisme specializate de multe ori departe de sediile instituțiilor și ne așteptăm ca aceste organisme să respecte în detaliu toate regulile uh, Uneori, uh, noi aici la instituții beneficiem uh, de mult personal pentru a putea respecta toate aceste texte de lege. Comisia încearcă să facă aceste propuneri, dar realitatea este că în lumea agențiilor crește în continuare și noi ne aducem contribuția în uh, acest uh, proces uh, chiar din această fază. Aș vrea să mai spun un lucru despre agenții. Când e vorba de chestiune foarte minoră, la comisie, când nu e vorba de fraudă, dar poate de un comportament greșit, De exemplu, când un proces de recrutare nu a fost uh, realizat corect. Agențiile, trebuie să vă spunem că nu au capacități disciplinare, majoritatea cel puțin nu au și în acest caz noi cooperăm cu agențiile, lucru pe care nu l-am face în relația cu Comisia, pentru că ne dăm seama că le lipsesc competențele și de multe ori am împrumutat specialiști agențiilor pentru a le ajuta în gestionarea lor, pentru că e evident că trebuie să le acordăm ajutorul nostru. Deci ne dăm seama de această situație și facem tot ce putem, atât uh, la nivel politic cât și operațional, pentru a le ajuta. Pentru a trece la diferitele definiții ale fraudei. Există o definiție comună a fraudei în instrumentele pentru protecția intereselor financiare ale comunității. Deci avem o definiție juridică comună care uh, este a fraudei împotriva bugetului uh, Uniunii Europene. Doresc să amintesc aici, într-un uh, context puțin mai larg definiția internațională a corupției, cum este și uh, folosirea puterii pentru câștigul personal. Și cred că acest lucru este suficient de clar pentru ca cetățenii să o recunoască când se confruntă cu un astfel de proces. Deci avem astfel de definiții în legislația comunitară. Am vorbit deja că te poate chiar prea mult despre anumite dificultăți în măsurare ceea ce a fost uh, tradus ca fraudă latentă din maghiară. Cred că este vorba de nivelul de bază al fraudei. Este uh, o chestiune interesantă. Nu o putem măsura uh, prin datele care ne sunt disponibile din bugetul european. Deci nu avem suficiente informații dar uh, pentru a măsura exact acest nivel al fraudelor, dar putem produce informații mai specifice despre anumite niveluri de cheltuieli și avem uh, informații despre irregularități în general. Deci, din punct de vedere statistic, trebuie să încercăm să folosim informațiile disponibile despre neregularități pentru a obține ceea ce, pe, din punct de vedere statistic, poate să fie numită fraudă pedepsibilă penal. Și când voi avea mai mult timp la dispoziție, poate într-un context mai puțin formal, va fi o plăcere pentru mine să permit specialiștilor noștri să vă permite să, să vă prezinte aceste aspecte. Voi trece la următorul punct menționat de domnul Deutsch în legătură cu nivelul de cooperare între statele membre și modul în care se oglindește acesta în raportul nostru. Îmi dau seama că nimeni nu ne cere să facem lista țărilor care s-au comportat frumos și cele care s-au comportat urât sau care au adus servicii bune sau proaste, pentru că lumea reală nu se poate face așa ceva, pentru că trebuie să continuăm să cooperăm cu uh, cei din toate statele membre. Dar înțeleg că nu asta se sugerează, ci că să, să facem ce putem, să spunem, pentru a oferi informații mai detaliate, pentru a arăta mai bine care este nivelul nostru de cooperare cu diferitele state membre, diferitele servicii din statele membre și unde se înregistrează progrese și unde mai sunt lucruri de făcut pentru a ameliora lucrurile. Este destul de complicat de făcut acest lucru și nu știu în ce măsură pot să cer viitorului director general să include aceste aspecte în raportul de la anul, dar oricum uh, vom uh, ține cont de observația dumneavoastră pe cât posibil. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă voi opri aici. Play. Vă mulțumim și noi. Dacă nu mai aveți alte întrebări, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul special numărul 1 2010 al Curții, Curții de Conturi Europene. E vorba de procedurile de vămuire simplificate pentru importuri. Sunt acestea controlate în mod eficace? Domnul Staes este raportor și îi dau cuvântul. Dank u, Eh, collega's, ik weet niet eh, hoeveel van jullie... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu câți dintre dumneavoastră au citit acest raport special al Curții de Conturi, dar cred că, în prima instanță, se poate spune că atât Curtea de Conturi cât și colaboratorii acesteia au dat dovadă de eforturi deosebite și ne-au prezentat în mod remarcabil un sector foarte important. E vorba de simplificarea procedurilor vamale. E vorba de un uh, regulament uh, foarte uh, important care are ca scop facilitarea tranzacțiilor comerciale, astfel încât operatorii economici să poată să-și desfășoare activitatea în mod ușor și să poată obține ușor uh, aprobarea autorităților vamale. 70% din tranzacțiile la vamă sunt uh, corecte și sunt bazate pe încredere. Dacă procentul acesta ar fi mai mare, desigur, situația ar fi mai bună. Dar trebuie ca acordurile la care se ajunge pentru ca noi să ne putem baza pe încredere să fie actualizate periodic, pentru ca sistemul să nu deraieze și să nu permitem uh, ca legislația să fie evitată. Am avut uh, o lungă discuție la Strasbourg cu membrii uh, Curții de Conturi și cu colaboratorii Curții de Conturi care s-au ocupat de acest dosar și uh, la momentul respectiv am elaborat 12 recomandări ca urmare a discuțiilor cu aceste persoane La începutul intervenției uh, domnului Ailet am avut o scurtă conversație cu membrii comisiei care se ocupă de acest domeniu. După cum spuneam, am elaborat 12 recomandări și uh, sunt foarte mulțumit uh, de raportul publicat de Curtea de Conturi. Procedurile famale simplificate joacă un rol cheie, fără îndoială, dar regret uh, faptul că după ce am citit raportul Curții de Conturi, am constatat că sau că există eventuale pierderi mari care vor fi sau pot fi înregistrate la bugetul Uniunii Europene, conform uh, discuțiilor cu uh, reprezentantul Comisiei, care cu siguranță va vorbi după intervenția mea, am tras concluzia că este destul de dificil uh, să evaluăm importanța pierderilor uh, înregistrate la bugetul comunitar ca urmare a funcționării imperfecte a acestui regulament. Trebuie așadar să fim foarte atenți și uh, să, ne, să evaluăm corect situația actuală. Aș dori dacă este posibil, ca până în martie 2011 Comisia deci până la descărcarea uh, bugetară aș dori uh, Comisia să prezinte un cadru procedural îmbunătățit aș dori să nu mai uh, auzim de uh, liniile directoare, de principiile, de orientările uh, avute în vedere pentru evaluare. Deci vrea să se termine odată evaluarea acestora. Dacă statele membre nu cooperează și dacă autoritățile de resort din statele membre, dacă autoritățile vamale nu cooperează, dacă statele membre nu exercită suficient control asupra acestora dacă nu se aplică legislația existentă și dacă nu se respectă acordurile existente, putem să ne confruntăm cu probleme reale și se pot uh, crea rețele criminale care să profite de aceste situații. De aceea cer în mod expres statelor membre să pună în aplicare regulamentul existent și să se asigure de asemenea că se fac controle temenice și Comisia va efectua controle asupra statelor membre și va constata unde sunt uh, proceduri prea laxe. Recomandarea a cincea se referă la investigațiile suplimentare. Comisia tocmai m-a informat că în lunile următoare intenționează să viziteze pe rând fiecare stat membru în mod sistematic pentru a vedea cât de eficiente sunt controlele efectuate. Cred că se va începe cu uh, Eh, althans eh, nu al heeft. Cu Belgia și apoi va urma Olanda. Comisia ar trebui ca până la sfârșitul anului 2011 să ne dea o idee generală asupra situației. Și cred că Comisia pentru Control Bugetar se poate declara mulțumită dacă până la sfârșitul anului 2011 se vor face 5 sau 6 astfel de controle în statele membre și dacă Comisia va pregăti un raport interimar care să prezinte situația subliniind uh, abaterile grave. 25% din resurse pot fi păstrate de statele membre ca taxe vamale. Este foarte important ca lucrurile să se petreacă în mod corect și ca controlele efectuate să fie temeinice. Trec acum la reprezentantul cursii de Conturi, pe care îl rog să aibă în vedere o continuare a raportului special elaborat până acum, să se continue așadar uh, monitorizarea pentru a vedea ce se întâmplă și în continuare. Recomandarea a opta se referă la un concept olandez de audit. În teorie, acest sistem există deja, însă țările de jos nu îl aplică în totalitate. Aspectul pozitiv este că s-a inventat un sistem, Curtea de Conturi uh, consideră că această metodă este una bună, viabilă și eu solicit să se meargă mai departe și să vedem cum putem face din acest model un model operațional și un exemplu pentru celelalte state membre. Recomandarea nouă mă adresez Comisiei, căreia îi cer să analizeze lucrurile în mod mai serios Există un sistem de super simplificare. Aș dori să se analizeze în ce măsură nu există abuzuri. Cum se petrec aceste abuzuri? Și înainte de procedura de descărcare, aș dori să primesc mai multe informații în legătură cu acest aspect. Aș vrea să primesc și cifre concrete, pentru că, în opinia mea, acest sistem uh, de suprasimplificare deschide cutia Pandorei și ar putea ridica anumite probleme în privința anumitor acorduri. Belgia, Franța, um, Regatul Unit, Suedia și alte state au avut cazuri în care mai mulți operatori economici nu au furnizat uh, documentele vamale solicitate s-a constatat acest lucru în aceste state și cred că este cazul să se deschidă anchete suplimentare. Trebuie să menționez și uh, țările invocate de Curtea de Conturi. Se examinează cu mai multă atenție cazurile respective și uh, cred că ar fi bine ca această comisie de control bugetar să primească informații de ultimă oră precise în legătură cu această situație. Recomandarea a 11-a Din păcate am constatat că nu există o politică coerentă în privința sancțiunilor. Nerespectarea acordurilor ar trebui să ducă la sancțiuni, să atragă după sine sancționarea. Un sistem fără sancțiuni este unul slab. Deci, cred că trebuie să punem pe picioare un sistem de sancțiuni uh, solid, astfel încât statele membre să își respecte obligațiile. Și mai există un punct despre care nu s-a vorbit încă deloc, și anume problema operatorilor economici. Cred că și aceștia trebuie să fie educați, trebuie ca agenții economici să fie conștienți de răspunderile care le revin. Dacă agenții economici sunt sensibilizați și înțeleg că este important să se aplice corect și să se respecte acordurilor, dacă, dacă agenții economici nu sunt conștienți de această necesitate, nu situația nu va face decât să se înrăutățească și întregul sistem va fi uh, periclitat. Prin urmare, acordurilor, acordurile nu vor fi respectate și sistemul va avea de suferit. Acestea sunt recomandările pe care le-am uh, pregătit eu ca urmare a acestui raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, membrul Curții de Conturi responsabil pentru această problemă, domnul Masanei. Vă rog. președinte. Domnule președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor deputați europeni, stimați reprezentanței Comisiei. Permiteți-mi să mulțumesc mai întâi domnului Barkstes pentru observațiile și recomandările sale conținute în documentul de lucru în legătură cu raportul special 1-2010 în legătură cu procedurile vamale simplificate aplicabile pentru importuri. Aș dori să mulțumesc întregului uh, meu cabinet și membrilor curții care s-au ocupat de acest raport pentru uh, contribuția lor excelentă la acest raport. Am constatat interesul acestei comisii parlamentare pentru lucrările curții de conturi europene în, uh, pe acest subiect, în acest domeniu, precum și deficiențele care au apărut cu ocazia auditului. Regret însă că Comisia pentru Contor Bugetar nu a manifestat în ultimii ani același interes pentru problemele observate de curte în cadrul auditului DAS în legătură cu resursele pentru, de la bugetul Uniunii Europene. Regret de asemenea că nu a organizat audieri tripartite cu participarea Comisiei și a Curții în cadrul procedurii de descărcare a bugetului Comisiei în acest domeniu. Profit de asemenea de ocazie pentru a încuraja membrii acestei comisii parlamentare să își revizuie poziția, să își reconsidere poziția, având în vedere utilitatea acestor întâlniri. Raportul în legătură cu procedurile vamale simplificate este de fapt ultimul dintr-o serie de rapoarte privind regimurile vamale speciale. În trecut, Curtea de Conturi a examinat regimul uh, de tranzit, importanța auditului în regimul depozitării uh, vamale, uh, informarea uh, tarifelor obligatorii și regimul de tranzit. Importanța auditului în procedurile simplificate este evidentă. Aproape 70% din importurile Uniunii Europene din 2008 au fost efectuate uh, prin, uh, folosindu-se aceste proceduri. Aș adăuga chiar că în anumite state membre auditate, importurile efectuate conform procedurilor simplificate au reprezentat până la 93% din totalul importurilor. Cu riscul de a repeta anumite observații făcute deja de domnul raportor, aș dori să insist asupra anumitor aspecte care, din punctul de vedere al Curții de Conturi, sunt elemente cheie pentru a îmbunătăți în continuare uh, modul de funcționare al procedurii vamale simplificate pentru a garanta o percepție corectă a resurselor proprii tradiționale, RPT și respectarea obligațiilor pe baza politicii comerciale ale Uniunii. Trebuie să amintim mai întâi că procedurile vamale simplificate pentru importuri sunt operațiuni uh, de vămuire accelerate care permit importatorilor să dispună de uh, mărfurile importate mai rapid decât dacă importarea s-ar face conform procedurii vamale obișnuite. În cadrul procedurilor simplificate, formalitățile și controlele vamale sunt reduse înainte de eliberarea din vamă sau ridicarea mărfurilor și astfel uh, se facilitează activitățile operatorilor economici. Din aceste motive, aceste proceduri reprezintă un element important în politica um, de schimburi comerciale ale, a Uniunii Europene. Curtea de Conduri a analizat cele două principale proceduri simplificate, cele mai importante, mai întâi procedura de declarare simplificată, PDS, și procedura de domiciliere. Obiectivul auditului curții era acela de a vedea dacă procedurile respective fac obiectul unui control eficient pentru a permite, de, pe de o parte, să se acorde o asigurare rezonabilă în legătură cu perceperea corectă a resurselor proprii tradițio ă, tradiționale și, pe de altă parte, pentru a garanta respectarea de către operatori a obligațiilor care se, ă, pe care se bazează politica comercială a Uniunii. Controlul, auditul curții, uh, a examinat gestionarea acestor proceduri de către comisie și aplicarea acestora de către statele membre. În mod concret, Curtea a încercat să stabilească, să verifice dacă comisia Um, are o abordare valabilă pentru controlul procedurilor simplificate, ținând cont uh, de cele mai bune practici internaționale și dacă Comisia a verificat aplicarea corectă de către statele membre a acestor proceduri, precum și realizarea controlelor uh, care să le corespundă. În plus, Curtea a încercat să verifice dacă cele nouă state membre auditate, care împreună au reprezentat peste 60% din resursele proprii tradiționale percepute în 2008 au adoptat o abordare valabilă și normalizată pentru controlul procedurilor simplificare și dacă acestea sunt eficiente. În ceea ce privește Comisia, Curtea a observat cu satisfacție că cadrul reglementar care se aplică procedurilor simplificate, chiar dacă tardiv, corespunde în principiu în mare modelelor de control elaborate de curte pentru acest audit și corespunde asemenea normelor internaționale în domeniu. În ciuda acestui lucru, anumite aspecte din acest cadru normativ trebuie să mai fie îmbunătățite. Comisia trebuie să se asigure că Cadrul reglementar uh, stabilit în 2008 va funcționa în mod eficient în întreaga Uniune Europeană. Și, în acest sens, Curtea a recomandat Comisiei să stabilească profiluri la nivel european pentru riscurile legate de resursele proprii tradiționale și de politica comercială comună și să le integreze în cadrul comun de gestionare a riscurilor și să comp- pleteze lenile directoare aplicabile auditurilor vamale ex post. În ceea ce privește statele membre auditate, concluzia curții este că procedurile simplificate nu sunt încă controlate în mod eficient în majoritatea statelor membre. Nu există, practic, o asigurare rezonabilă în legătură cu perceperea corectă a resurselor proprii tradiționale, în ceea ce privește respectarea de către operatori a obligațiilor pe baza politicii comerciale comune, nici aceasta nu există. În particular, auditul a relevat faptul că statele auditate nu au o abordare normalizată pentru controle, nu urmează întotdeauna orientările oferite de comisie și de, deseori metodele de control, control nu sunt corespunzătoare și deci controlurile sunt ineficiente. Curtea a constatat faptul că auditurile prealabile autorizării folosirii acestor proceduri uh, uh, sunt mediocre sau prost documentate. Controlele în timpul folosirii procedurilor au uh, prezentat de asemenea lacune. Curtea a observat că se face recurs în mod excesiv și injustificat la suprasimplificări Astfel se dispensează, uh, nu se impune operatorului obligația de a comunica sosirea mărfurilor și uh, punerea la dispoziție a mărfurilor. Auditul, de asemenea, a observat că uh, a subliniat faptul că nu există audituri ex post. Curtea este de părere că toate statele membre trebuie să uh, proceseze în mod informatic procedurile simplificate, folosind profiluri de risc automatizate care să țină cont de aspectele legate de resursele proprii tradiționale și de politica comercială comună. Înainte de a încheia, această intervenție. Mulțumesc încă o dată domnului deputat uh, Stas pentru observațiile sale uh, formulate în cadrul documentului uh, său de lucru și precizez faptul că Curtea um, va ține cont de acest raport și va permite astfel acestei comisii să evalueze progresele făcute. Aș dori de asemenea să spun că Administrațiile vamale din anumite state membre ne-au primit foarte bine, acestea considerând foarte utile, utilă intervenția Curtis și observațiile sale. Voi încheia mulțumind Comisiei pentru contribuția sa indispensabilă și cooperarea la lucrări la uh, auditul curții, sperând că astfel se va îmbunătăți funcționarea procedurilor simplificate. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim și noi. Acum are cuvântul reprezentantul Comisiei, dacă dorește să spună ceva în legătură cu acest raport. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport foarte interesant și foarte bun. Nu voi uh, oferi aceleași detalii care deja au fost oferite de domnul Staes și de, de asemenea de către reprezentantul Curții de Conturi. Însă putem spune că cadrul de reglementare este în aplicare, implementat. Lucrul acesta trebuie să rămână pregnant în mintea dumneavoastră. În ceea ce privește îmbunătățirea acestor activități, da, putem discuta despre asta. De asemenea, uh, Trebuie să spun că Comisia nu consideră că raportul domnului Stas ar considera o problemă. Ne bucurăm de recomandările făcute, recomandări care de fapt se aliniază raportului Curții de Conturi și de asemenea propriilor noastre gânduri în cadrul Comisiei. Dați-mi voie să subliniez doar una, două uh, chestiuni legate de calendar, spre exemplu. Domnul Staie spunea că trebuie să monitorizăm toate statele membre pentru a vedea ce se întâmplă acolo. De fapt, el spunea că deja am început o vizită de monitorizare în Germania, în curând vom ajunge și în Olanda și acolo vom discuta procedura specială pusă în vigoare, implementată de autoritățile olandeze. Însă, e clar că trebuie să vizităm toate statele membre, însă în momentul de față avem și alte uh, priorități nu este aici vorba doar despre punctul, despre vizitele de monitorizare, ci și despre liniile directoare pe care le stabilim, după cum spunea și domnul Stiers la punctul 3 din recomandările sale. Așadar, calendarul nostru trebuie să se referă și la aceste linii directoare, pentru că ar fi greu să creăm liniile de- directoare înainte de a fi vizitat cel puțin câteva dintre statele membre. Și tocmai de aceea uh, noile linii directoare vor apărea la un moment dat uh, și le vom decide împreună cu domnul Staes și de asemenea uh, de comun acord cu uh, Comisia pentru Control Bugetar. Însă vor mai dura câteva luni până să obținem aceste linii directoare. Vă mulțumesc! Domnule președinte, din punct de vedere bugetar, dați-mi voie să vă spun câte ceva despre activitățile uh, de investigație uh, demarate de DG Bugete. Raportul nostru a pus în evidență aceleași probleme care au fost puse deja în discuție. Comisia a întreprins deja acțiuni pentru eliminarea acestor deficiențe. Curtea de conturi, de asemenea, se referă în uh, raportul său la rezultatele obținute de către noi în investigațiile demarate în anul 2008. Așadar, raportul Curții de Conturi se bazează oarecum pe datele oferite de noi. În 2009-2010, Comisia a demarat uh, con uh, controle vamale în toate statele membre. Și pe lângă raportul normal, creiem acum și rapoarte tematice cu privire la rezultatele acestor vizite. Aceste, uh, aceste rapoarte vor fi discutate cu statele membre în cadrul întâlnirii din decembrie. Aspectul uh, legat de control este de asemenea foarte important în uh, ceea ce privește taxele vamale anti-dumping. Aceasta este o temă foarte importantă. Statele membre trebuie să întreprindă ceva împotriva acestor taxe vamale. Pentru 2011 de asemenea, pe baza raportului Curții de Conturi cu privire la procedurile de vămuire simplificate, vom organiza în statele membre uh, o serie de uh, vizite în care vom studia, practic, uh, aplicarea procedurii de vămuire la domiciliu acolo. Bineînțeles, aceste, raport, aceste rapoarte vor parveni și uh, Parlamentului European. Însă, uh, în momentul de față avem foarte, foarte multe priorități. Prin urmare, trebuie să vă anunț încă de pe acum că va dura ceva timp înainte să primiți aceste rapoarte. În ceea ce privește estimarea tuturor pierderilor uh, generate de deficiențele observate în statele membre. Îmi pare rău, însă nu vă pot oferi un, uh, un răspuns cât se poate de clar. În momentul de față, Comisia nu deține elementele necesare pentru uh, a, a face o astfel de estimare. Informațiile pe care le primim din partea statului, statelor membre sunt uh, informații cu privire la cazuri de fraudă detectate. Aceste informații sunt mai apoi folosite uh, de, în cadrul raportului uh, anual al OLAF. Însă, nu primim informații cu privire la cazurile care nu au fost uh, investigate în statele membre. Bineînțeles, Comisia își demarează propriile uh, anchete în statele membre. Însă, domeniul de însă numărul de fraude și de asemenea tipul de fraude pe care îl putem uh, noi observa în cadrul anchetelor noastre este, uh, este prea, uh, prea mic pentru a fi folosit de către noi la crearea unor estimări. În ceea ce privește exemplele de tranzacții uh, frauduloase pe care le-am uh, um, observat în cadrul anchetelor noastre sunt folosite adeseori pentru a face o evaluare calitativă, nu cantitativă. Încercăm să vedem dacă sistemele implementate în statele membre funcționează într-adevăr uh, Uh, corect. Prin urmare, Comisia nu vă poate furniza un astfel de tip de estimări. Nu suntem uh, în poziția potrivită pentru a spune dacă deficiențele existente la nivelul acestui uh, sistem de de uh, perceperea a taxelor vamale sau uh, deficiențele observate la nivelul procedurilor de vămuire simplificate nu uh, sunt neapărat potrivite, nu este neapărat potrivită, adică această poziție a noastră, pentru a face uh, estimări cu privire la domeniile în care cele mai mari fraude, respectiv pierderi, se înregistrează. Curtea de conturi uh, spunea în raportul său că daunele generate de de uh, lipsa de documentației uh, potrivite pentru, spre exemplu, stabilirea originii mărfurilor, etc., sunt relativ reduse. Însă, Curtea de Conturi ne spune cât se poate declar că există slăbiciuni